Bine, putem iniziare. Bine, putem începe. Obviamente c'è l'approvazione dell'ordine. Firește, înainte trebuie să supunem ordinea de zi aprobării dumneavoastră. Dacă nu există observații, considerăm ordinea de zi ca fiind aprobată. Am câteva comunicări de făcut referitor la plenul din februarie s-au aprobat trei rezoluții de urgență Prima se referă la cazul lui um, Oyub Titiev um, și cent, memorialul Centrului pentru Drepturile Omului din Rusia și uh, în al doilea rând execuțiile din Egipt, în al treilea rând Slavia în rândul copiilor în Haiti. S-au aprobat alte rezoluții și declarații referitoare la drepturile omului. Pe 8 februarie, Parlamentul European a adoptat în unanimitate o rezoluție referitor la situația UNRWA. Aș dori de asemenea să profit de această ocazie pentru a exprima îngrijorare referitoare la arestarea laureatului uh, sudanez al premiului Saharov, Salih Osman. Acesta a fost arestat pe 1 februarie 2018, în, când uh, Osman s-a afla la uh, biroul lui de avocatură. Împreună cu uh, doamna la vicepreședinta Parlamentului, am emis un comunicat referitor la această situație. Și alți activiști pentru drepturile omului au fost arestați în Sudan în ultimele săptămâni și represiunea actuală se încadrează în contextul unor proteste împotriva majorării costurilor alimentelor din Sudan tendință care a început pe 7 ianuarie 2018 după ce guvernul a hotărât să reducă subvențiile. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra două situații. În primul rând, criza politică din Maldive, care se agravează pe 2 februarie 2018. Curtea Supremă a decretat eliberarea și un nou proces pentru um, nouă opozitoare președintelui Yamen. Drept reacție, președintele Abdullah Yamen a declarat starea de urgență. Armata a luat cu asalt Curtea Supremă și a arestat doi din cei cinci judecători ai Curții Supreme. E o problemă gravă, criza e în continuare în curs la ora actuală. Și altă situație se referă la Kenya și este la fel de îngrijorătoare din câte știți. Rezultatele alegerilor din august au fost anulate de Curtea Supremă a Keniei din cauza unor nereguli și derularea unor noi alegeri în octombrie a fost boicotată de liderul opoziției, Raila Odinga, și de suporterii acestuia, pentru că, după părerea dumnealui, nu se rezolvaseră încă regulile alegerilor din august. Cu toate acestea, pe 30 ianuarie, Odinga a declarat um, a fost um, a depus jurământ drept președintele poporului Guvernul a reacționat însă cu brutalitate, închizând uh, patru stații TV. Guvernul a arestat de asemenea avocatul din opoziție Minguna Minguna din cauza rolului acestuia în ceea ce privește ceremonia de depunere de jurământ a domnului Odinga. Din cauza acestor evenimente, arestarea celor din opoziție, închiderea posturilor TV și nerespectarea deciziei curții, există temeri că Kenya se transformă treptat într-un stat polițienesc. Pe 1 februarie 2018, Serviciul de Acțiune Externă a emis o declarație care cere tuturor actorilor implicați să respecte Constituția keniană și statul de drept. Trecem acum la aprobarea procesului verbal al reuniunii de pe și 23 noiembrie, dacă nu există afirmații contrare, se consideră adoptat. Trecem acum la punctul 4 uh, de pe ordinea de zi. Misiunea dura în Arabia Saudită din noiembrie 2017 și în Sudan din decembrie 2017 și din Iran în februarie 2018. Următorul punct, așadar, se referă la explicațiile privind misiunea DROA în Arabia Saudită. Delegația a fost alcătuită din uh, domnul Adactuson, Weidenholzer, doamna Besera și a fost uh, s-a aflat sub oblăduirea lui Cristian Preda. Fără a pierde timp, îi dau cuvântul de îndată pentru ca dumnealui să ne poată comunica ce a descoperit în cadrul acestei misiuni. Cristian, te rog. Uh, Mersi, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, misiunea a fost organizată la sfârșitul lunii octombrie, 29-31 octombrie. Vorbim așadar la ora actuală, acum, pentru că nu am putut să, uh, să purtăm această discuție mai devreme. Trebuie să scot în evidență mai multe aspecte. În primul rând, a fost pentru prima dată când uh, Subcomisia pentru Drepturile Omului s-a deplasat într-o țară ca Arabia Saudită. De altfel, celelalte două vizite au fost de asemenea prime vizite în celelalte țări, Sudana, Sudan, îmi cer scuze, și Iran. Acum, în Arabia Saudită, ne-am deplasat cu delegația pentru um, cu delegația referitoare la relațiile UE cu țările din peninsula arabică. A fost un context în care ne-am simțit uh, drept uh, deputați de rang secund, pentru că în timpul organizării acestor uh, vizite ni s-a sugerat că nu vom fi primiți, ci doar membrii delegației relațiilor UE cu țările din peninsula arabică. Noi am insistat scoțând în evidență că subcomisia noastră face parte din Comisia pentru Relațiile Externe și nu există motiv să fim lăsați deoparte atunci când membrii se întâlnesc cu ministrii de afaceri externe. Fac totuși o notă aparte. Saudiții n-au primit, dar aveau firește reticențe uh, fața față de noi uh, în calitatea noastră de membri ai Subcomisiei pentru Drepturile Omului. De altfel, trebuie să-mi exprim uh, tristețea pentru faptul că autoritățile din Bahrain nu au acceptat vizita noastră. Eram uh, așadar, în principiu, pregătiți să vizităm Arabia Saudită și Bahrainul, însă Bahrainul ne-a refuzat vizele. Iată, așadar, contextul politic. Acum, odată ce am ajuns în țară și odată ce am uh, clarificat această problemă a statutului, trebuie să vă mărturisesc că, decla- că delegația UE ne-a ajutat foarte mult. Michel Cervon și mica sa echipă ne-a ajutat să organizăm întâlniri interesante, importante, am fost primiți de ministrii de afaceri externe, ne-am întâlnit cu ministrul muncii, ministrul agriculturii și al informației, un uh, reprezentant al ministrului justiției și ne-am întâlnit cu membrii Comisiei pentru Drepturile Omului, cât și ai uh, Asociației pentru Drepturile Omului. Aceasta, din urmă, este, cum aș putea să spun, uh, mai degrabă um, un simbol al regimului în rândul uh, profesorilor, în rândul cercului uh, universitar și ne-au dat explicații referitor la declarația drepturilor omului. Iată uh, și cum totul trebuie să se adapteze la șaria. În schimb, declara... dialogul cu Comisia pentru Drepturile Omului a fost deosebit de greoi. Ne-am, le-am comunicat firește toate îngrijorările noastre vis-a-vis -vis de pedapsa capitală, statutul femeilor, la, referitor la situația ziariștilor, la situația migranților și am primit răspunsuri. Un punct, un punct important, nu doar din declarația, din discuția cu membrii Comisiei pentru Drepturile Omului, dar în general a fost situația lui Raif Badawi. Am cerut inițial să vizităm uh, închisoarea unde se află acesta. Firește că ni s-a respins această solicitare. Spun firește, dar e inacceptabil. Însă, pentru cei care cunosc, uh, sunt familiarizați cu regimul saudit, nu cred că e o surpriză. Am încercat apoi să primim uh, informații referitor la starea dumnealui de sănătate. Inițial, partenerii noștri spuneau că nu au informații, după care, treptat, treptat, când au văzut că ne îngrijorează, au spus că, conform informațiilor de care dispun, uh, domnul Badawi e bine, Am uh, ridicat, uh, am adus în discuție și problema um, scutirii de pedapsa dumnealui. Ni s-a spus că a, se află pe o, o listă alături de alte persoane care vor fi grațiate de rege. Nu există însă garanții în acest sens. Din păcate, Aceste informații nu sunt uh, sigure. Presa canadiană s-a a investigat uh, anul trecut în acest sens, însă cum nu avem garanții, nu putem să ne limităm decât la speculații. Am anchetat și alte cazuri uh, specifice, nu doar cele lui Raif Badawi, cât și situația altor persoane care au fost reținute sau care au fost condamnate și nu am primit niciodată amănunte privind un caz punctual. A fost realmente imposibil să discutăm aceste subiecte. Cu toate acestea am avut șansa să ne întâlnim cu o serie de activiști femei, uh, din Arabia Saudită în cadrul unei întâlniri care s-a organizat la sediul delegației UE. Am încercat să păstrăm uh, discreția necesară pentru a nu pune aceste persoane în pericol, având în vedere că regimul e atât de strict. În linii mari, Ideea inegalității între bărbați și femei nu a fost acceptată de interlocutorii noștri și ne-au repetat că sistemul de tutelă nu există, că femeile sunt uh, cât se poate de libere. Există așadar o negare a statutului juridic al femeii, o atitudine, aș spune, uh, rigidă. Faruna Jaid, printre alții. Am încercat să discutăm uh, cu reprezentanții societății civile despre aceste cazuri, însă, după cum vă spuneam, nu am primit informații din partea autorităților. Aș dori să spun câte ceva la final și despre întâlnirea cu Ministrul Culturii și Informației. Ne-a explicat faptul că Arabia Saudită va pune va investi numeroase resurse în promovarea unei imagini favorabile a regimului. Ne-a comunicat că va încuraja uh, instalarea unor delegații de amploare pentru a controcara ceea ce ei consideră o propagandă anti-saudită. Vă puteți închipui ce discuții am purtat și cu ministrul afacerilor externe care considera că Iranul e problema principală. De altfel, e discursul pe care l-am auzit exact invers odată ce am ajuns în Iran. Acest conflict între Iran și Arabia Saudită uh, stăpânește, practic, situația în regiune. Iată, în linii mari, ce am uh, aflat în cadrul acestei, acestei vizite în Arabia Saudită. Disponibilitate zero, implicare zero, rigiditate absolută. Grazie. Iosef. Mulțumesc, Iosef. Mulțumesc. Doresc doar să completez. Deja Cristian Preda a prezentat totul uh, în amănunte. Sunt de acord cu aprecierea dumnealui. Interesant e însă și faptul că există tineri în uh, guvern care vorbesc cu un alt limbaj și care încearcă să prezinte situația așa cum am dorit și noi să o auzim din partea, de pildă, ministrul de externe se numără printre aceștia. Poate ar fi parteneri unde putem face un efort pentru că um, aceștia nu au respins de la bun început uh, ideile noastre. de pildă reprezentanții uh, răspunzători de drepturile omului care um, au vorbit practic în gol. Spre deosebire de aceștia, așadar, există și lucruri, uh, aspecte încurajatoare, de pildă discuția cu delegația uh, de femei. Am văzut acolo că există multe femei curajoase în Arabia Saudită care se află într-o situație extrem de grea, dar care uh, sunt dispuse să-și asume riscuri, erau active uh, pe internet, aveau bloguri, cu toate acestea știind că se confruntă cu un pericol considerabil. Aceste persoane au nevoie de sprijinul nostru. Firește, suntem departe de a avea un uh, dialog cu Arabia Saudită, de a putea purta un dialog cu Arabia Saudită. Este însă cel puțin uh, o acceptanță verbală că există totuși drepturile omului despre care putem discuta. Pe ansamblu am mai degrabă o impresie pesimistă. Există poate câteva speranțe pe aici pe acolo. Au trecut de, însă de atunci patru luni și nu am mai aflat nimic de atunci despre Raif Badawi. Mulțumesc. Bașir. Yes, I'd like to ask my colleague uh, Christian Mulțumesc. Aș dori să-l întreb pe colegul meu, Cristian Pregan, dacă a putut să vorbească despre uh, blocada unilaterală a Qatarului cât a fost acolo, pentru că este o preocupare foarte gravă privind drepturile omului, pentru că s-au separat familiile, uh, afacerile au fost îngreunate, oamenii nu pot să treacă peste frontieră. Și, de asemenea, mai este o cerere făcută de uh, Arabia Saudită ca să se închidă Al Jazeera, care este de neacceptat. Noi, Parlamentul European, considerăm că trebuie să se respecte dreptul la liberă exprimare și la presă liberă și o astfel de cerere este inacceptabilă. De asemenea, au fost arestări ale persoanelor care s-au opus acestei uh, blocade unilaterale Uh, trebuie să ne opunem și noi, uh, pentru că este o problemă mare. Um, s-au uh, împiedicat orice călătorie între cele două state. Așa să vă întreb aceste lucruri. Grație. Cristian. Mulțumesc, Cristian. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Da, într-adevăr, acest conflict între Arabia Saudită și Qatar a fost menționată de mai multe ori. În general, cei din Arabia Saudită considerau că Qatarul trebuie să aleagă. Și că trebuie să se uh, manifeste clar opoziția față de Iran în tabăra sunită. Reproșau uh, mai ales uh, ce preocupare mare au uh, saudiții Ei bine, considerau că Qatarul trebuie să aleagă fără întârziere tabăra sunită în defavoarea Iranului. De asemenea, am întâlnit o retorică în rândul autorităților saudite care considerau că această criză în relațiile cu Doha a lămurit mai multe chestiuni ci mai multe tensiuni din regiune. Noi ne-am aflat acolo chiar înainte de sosirea uh, primului ministru libanez în țară și a fost anunțul acela al demisiei surpriză. Cum au interpretat um, saudiții? Nu doar situația din Liban, dar și cea din alte state. E bine, este vorba de acest război prin interpuși, proxy war. Că um, um, um, poziția lor față de Qatar o să lămurească cumva lucrurile și o să soluționeze mai multe conflicte în diferite state, că e vorba de Liban, de Irak, ba chiar de Siria n-am simțit niciun fel de intenție de a trece dincolo de solicitările făcute autorităților din Doha acum câteva luni. Deci, nu se pune problema de a renunța la anumite condiții impuse Qatarului ca să revină la relații bune cu saudiții și cu aliații acestora. Deci, am simțit că tensiunea este foarte mare și că uh, saudiții vor să rămână așa. Mulțumesc. Bine, abbiamo esaurito asta. Bine, am uh, terminat cu această primă discuție referitoare la vizita în Arabia Saudită și cea ratată în Bahrain. Acum îți redau cuvântul pentru a ne vorbi despre vizita în Sudan. Te rog. Euh, merci, euh, président. Donc, euh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Deci, o delegație a subcomisiei noastre s-a deplasat în Sudan. La sfârșitul anului trecut. În uh, în delegație au fost patru membri, printre care eu, Joseph Weidenholzer, la fel, din partea socialiștilor, colegul Francis Zamit Dimec de la PPE, colegul maltez, precum și colegul din Polonia, Carol Karski, de la conservatori. eu voiam să subliniez trei elemente. În primul rând, faptul că am putut uh, să ne întâlnim um, cu colegii de la Adunarea Națională din Sudan, mai ales cu membrii Comisiei pentru Drepturile Omului din această adunare. Și spre deosebire de ce am spus adinauri uh, cu privire la vizita în Arabia Saudită, chiar a existat o voință de dialog uh, chiar și pe cazuri individuale și o intenție de a se angaja într-un dialog adevărat cu Parlamentul European. Am avut o întâlnire, așadar, cu Comisia pentru Drepturile Omului, cred că a durat trei ore și am văzut că interlocutorii noștri erau deschiși, voiau să ne înțeleagă perspectiva, voiau să lucreze cu Europa pentru a lămuri câteva dosare. A fost o surpriză plăcută. și ne-a permis să stabilim câteva contacte, ba chiar am lansat um, o invitație președintei Comisiei pentru Drepturile Omului să vină la Bruxelles și să discutăm astfel încât această cooperare să fie uh, reală, nu doar așa un schimb de amabilități. Am uh, întâlnit o serie de oficiali cu precădere ministru pentru, cum se cheamă asta, pentru orientare religioasă, poate să-i spun. Este mai, cumva reprezentantul mai multor culte care există în Sudan. Și am discutat despre situația creștinilor din Sudan mai ales acele biserici care sunt demolate. Am discutat așadar despre toate aceste subiecte. Pe de o parte, reprezentanții regimului, acest ministru de orientare uh, religioasă, spunea că nu sunt motive politice de discriminare când e vorba de demolarea de biserici. Și perspectiva regimului pe care ne-o spuneam la lui este aceea că mm, aceste biserici, de fapt, nu sunt singure care sunt demolate, mai sunt și moschei demolate, că, de fapt, este vorba de niște proiecte de amenajare urbană. Deci, uh, se pare că toate șoselele din Sudan trec prin curtea bisericilor și moscheilor. Nu e deloc ceea ce ne-a spus reprezentantul bisericilor, cultelor. Ne-am întâlnit cu reprezentanța bisericilor um, catolice și protestante care uh, sunt instalate în uh, Sudan și ne-au explicat um, Mm, cum stau lucrurile cu situația creștinilor din această țară. Apoi v-am mai spus că am avut uh, și ocazia să ne întâlnim cu mai mulți um, apărători ai drepturilor omului, chiar cineva cu care am vorbit uh, în acest parlament, doctorul Mudavi uh, Ibrahim. Au mai fost și alții prezenți la întâlnirea organizată de domnul Jean-Michel Dumont, care este uh, șeful delegației um, Uniunii Europene la Cartu. Și noi le-am exprimat sprijinul nostru și eu și colegii mei am um, apărat uh, statutul acestor persoane care se luptă pentru drepturile omului și ne-am exprimat de asemenea angajamentul nostru foarte clar practic, am um, am avertizat um, autoritățile cu privire la uh, reacții pe care le-ar avea arestări sau um, uh, tentative de intimidare. Apoi am putut să vizităm mai multe proiecte, mai ales unele care vizează copiii cu disabilități. de asemenea un centru medical pentru copii în apropiere de tabăra Mayo, unde sunt 300 de mii de refugiați. De asemenea, am putut să vizităm o închisoare la Omdurman o închisoare pentru femei. Și am avut și schimburi cu, membrii, cu reprezentanții unui centru medical pentru sănătate mentală, care oferă servicii psihosociale și care este legat de Universitatea Ahfad. Dintre aceste proiecte, unele sunt uh, finanțate de Uniunea Europeană și am putut să vedem pe teren cât este de dificilă situația copiilor, mai ales a celor cu disabilități. De asemenea, am văzut ce eforturi fac organizațiile, mai ales niște organizații italiene care se ocupă de aceste centre de primire a copiilor, centre medicale. De asemenea, ne-au permis să vizităm o închisoare se vedea că se făcuseră niște aranjamente speciale ca să se îmbunătățească condițiile acestor uh, femei uh, închise, dar am uh, găsit o deschidere totală de a discuta despre situația și despre condițiile din aceste închisori și am ne-am întâlnit cu uh, ministrul de afaceri externe, Ibrahim Gandur. Am avut o discuție lungă despre situația din regiune. Sudanul um, uh, joacă un rol important în securitatea regiunii și am putut să discutăm și despre situația drepturilor omului cu accent pe importanța pe care o dăm noi dreptul, drepturilor omului în contextul politicii externe. Iată în câteva cuvinte uh, cum s-a desfășurat această vizită pe care am avut-o între 17 și 19 decembrie 2017. Mulțumesc, Iosef. Mulțumesc foarte succint, pentru că Sudanul este o țară care a preluat foarte mulți refugiați din mai multe țări, nu e vorba doar de... Dorem să o salut pe doamna Badichia, reprezentanta ambasadei Sudanului aici uh, alături de noi. Acum vă cer un ultim efort uh, referitor, referitor la vizita realizată în Iran, o vizită deosebit de complicată. Domnule președinte, e o vizită mai recentă care a avut loc uh, între 13 și 15 februarie, de marți până joi. Da, Iranului la Bruxelles, am hotărât să acceptăm faptul că membrii subcomisiei DROA uh, vor fi integrați într-o singură delegație a Comisiei AFET și și n-au ajuns în Iran decât uh, marți 13 februarie. Uh, ne-am scurtat vizita. Am avut o zi și încă două jumătăți de zile. Am început marți după amiază, am lucrat miercuri și am mai avut și joi dimineața. Că mulți dintre membrii noștri sunt și membri la Uh, Cred că nu e o idee bună să facem uh, vizite comune, doar și afet, că nu ne putem concentra pe chestiunile de drepturile omului. Mai ales aici, în Iran, șeful uh, Comisiei pentru Drepturile Omului s-a anulat. Programul era bogat și foarte interesant din punct de vedere al afacerilor extreme, externe. N-am avut decât o întâlnire uh, în comisiei care se ocupa de chestiuni legate de uh, familie și de drepturile femeii. De asemenea, am mai discutat cu reprezentanți de la UNHCR, ICNUR și de la UNICEF. Gestionează Iranul refugiații afgani, foarte numeroși. sunt 200.000 um, de mii uh, cu o situație legală. Până la urmă, um, discuțiile s-au, au fost destul de limitate. Bineînțeles că noi am um, discutat despre drepturile omului în mai multe reuniuni pe care le-am avut. De exemplu, la Parlament uh, am avut uh, o întâlnire cu președintele Parlamentului European cu reprezentanții diferitelor minorități religioase, cu femeile care fac parte din Parlamentul iranian, am avut o dezbatere lungă care a vizat, bineînțeles, și a fost duală, pentru că pe de o parte, voiau să se angajeze în acest dialog, uh, recunoșteau um, că aceste chestiuni de drepturile omului fac parte din dialogul cu Iranul. Lalali, un iranian care și are și cetățenie suedeză și care a fost recent uh, condamnat la moarte pentru că a fost acuzat de spionaj. De asemenea, am încercat să deschidem un dialog cu privire la ziariștii și alți uh, jurnaliști independenți. De asemenea, am discutat și despre arestarea și condamnarea femeilor care sunt implicate în uh, lupta pentru recunoașterea drepturilor uh, femeilor. Am adresat am, am menționat foarte multe nume și de fiecare dată răspunsurile n-au fost deloc uh, convingătoare, au fost mai mult acuzații din partea um, unor parlamentari care regimului și acuzau. Am discutat uh, mai ales cu Mm, reprezentanții minorităților, armenii, azerii, și am vorbit despre eforturile regimului de a îmbunătăți situația femeii pe care am avut-o cu președinta comisiei care se ocupă de toate aceste chestiuni. Chiar după ce ne-am îndesfășurat execuții, lucru inacceptabil pentru că să discuți uh, pe de o parte despre cum să, vor, să deschizi un dialog despre drepturile omului cu Iranul era un gest, conform unor uh, surse, uh, au avut loc execuții chiar pe parcursul vizitei noastre. Este un gest plin de însemnătate și care contra drepturile fundamentale reprezintă o parte importantă a eventuale noastre colaborări viitoare. Și nu pot uh, încheia această prezentare cu avocatul și cu soția domnului Gelali pe care l-am menționat și care a fost, cum am spus, uh, uh, condamnat la moarte sociale și accesul la presă internațională online. Deci autoritățile au încercat uh, și să ne împiedice să ne întâlnim cu ambasadorii noștri, ai statelor, ai uh, membre ale Uniunii Europene la Teheran. Deci nu sunt niște gesturi foarte amabile, cum să vă spun, nu putem să acceptăm această atitudine duală care își propune să obțină sprijinul nostru pe câteva dosare și după aceea să treacă direct uh, să, să contra... Iosef, te rog. Mulțumesc încă o dată cu Iranul și um, cred că a fost acea delegație care a dat cel mai puține roade, pentru că situația la ora actuală este tensă, de ce am primit informații destul de contradictorii. am primit um, cât se poate de stricte, știam că nu puteam uh, accesa Facebook sau Twitter în Iran, e normal, însă nu ambasadorul german la o recepție, uh, însă iranienii nu vroiau să mă întâlnesc cu... Uh, i-am exprimat consternarea mea ambasadorului. După cum vă spuneam, situația este cât se poate de tensionată. Cuție destul de critică, contradictoriu, nu mi se pare deloc negativ. Mi se pare bine când e greu să anticipăm ce turnură vor lua lucrurile. Hey, just for the sake of my good friend, Mr. Panzeri, Doar de dragul colegului Panzeri am să pun totuși o întrebare de ce situația e atât de tensionată în Iran. Să fie oare la presiunea Arabiei Saudite, să fie oare conflictul dintre Arabia Saudită și Iran sau provine de la forțe exterioare. Eu aș vrea să știu de ce este important ca Iranul să fie mai liniștit, să îi asigurăm așa încât să putem dezvolta legături solide cu această țară pentru că e o țară extrem de puternică și mereu a fost așa în Orientul Mijlociu. Nu va exista niciodată stabilitate dacă Iranul nu, e, um, nu capătă asigurări. Cum s-a ajuns aici? De ce se poartă aceste proxy wars în tot Orientul Mijlociu și de ce Iranul e în centrul lor? Uh, de ce se destabilizează încă și mai mult area. Haideți să ne gândim la războaiele din Siria, din Yemen, discursurile împotriva Qatarului, Bahreinului. Toate acestea seamănă cu ce s-a întâmplat în ultimul secol între Franța și Germania uh, și la cele două războaie mondiale. Întrebarea dacă noi în UE putem face ceva așa încât situația să fie oarecum temperată. Mulțumesc! Mersi euh, de Un element important. Cum spuneam, am insistat asupra faptului că ne bazăm în întregime pe acordul nuclear și că vom încerca să-i convingem pe partenerii și prietenii noștri americani să rămână în Iran. Am putut avea un schimb de opinii pe mai multe dosare de politică externă și cu președintele Parlamentului de acolo și cu domnul Velaia, ex-ministru de afaceri externe, care acum este consilier Problema e că iranienii, dincolo de problema acordului nuclear, sunt nemulțumiți din pricina efectelor ale așteptărilor uh, pe care le aveau o creștere care în 2016 era de 16% pentru economia iraniană, în anul următor, 2017, creșterea a fost sub 4%. Sigur că populația a putut constata la doar 2 ani de la încheiere. N-a fost decât o minciună. Iar protestele recente, printre altele, au niște cauze economice foarte profunde. Sigur, există și cauze politice, dar cele economice sunt prezente și explică în bună măsură mobilizarea, mobilitatea din partea interlocutorilor noștri, cum a fost cazul președintelui Parlamentului, domnul Aliciani, a negat deci a fost imposibil. A negat pur și simplu e, existența contestărilor în Iran. Ne-a zis la noi acasă nu există așa ceva. Vă imaginați de asemenea că agresivă îi atenționau cu privire mai degrabă la situația din Europa. Mai degrabă decât vis-a-vis -vis de responsabilitatea autorităților de la Teheran în ce privește situația în care se află țara angajăm alături de Iran, vrem să lucrăm împreună. Iată de ce în fiecare întâlnire am cerut ca o delegație UE să fie acceptată la Teheran. Vă amintiți că am discutat în Parlament acest lucru, că s-a decis ca din punct de vedere bugetar să poată fi. O singură dată ni s-a sugerat posibilitatea ca o astfel de delegație a UE ar putea cândva fi posibilă. Pe de altă parte, revenind la obiecțiile iranienilor vis-a-vis de noi, în acest sens. Și că nu europenii pot rezolva problemele sistemului financiar bancar iranian. Din nou, în termeni generali, noi am încercat să le transmitem că încrederea trebuie să stea la temeiul reluării relațiilor cu Iran, scrisă la noi ca o tensiune între conservatori și moderați și până la urmă adesea e chiar foarte greu de distins între cine e moderat și cine e conservator, pentru că am auzit discursuri uh, foarte radicale uh, Eh, chiar și din partea unora, că în bună măsură reticențele pe care le-am identificat în schimburile noastre. Și nu pot să închei fără a spune că ambasada bulgară, care în acest moment eh, asigură președinția Consiliului și cu ambasadorii statelor membre ca să vedem care e poziția acestora. Vă mulțumesc foarte mult! Bine, grație, grație. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc și pentru răspunsurile pe care le-ai oferit la întrebările care ți-au fost adresate la următorul punct de pe ordinea de zi referitor la strategia externă a UE referitor la căsătorile timpurii și forțelor. Următorii pași. Raportor este Charles Görens la întâlnirea DROA de pe 7 decembrie de limbile, vă reamintesc că termenul limită pentru înaintarea amendamentelor este data de 5 martie la ora 16. Principalul obiectiv al raportului este acela de a scoate în evidență și um, completa activitatea UE împotriva căsătorilor timpuri Myanmar, unde se încearcă să se ajute victimele traficului de ființe umane și um, ale căsătorilor uh, forțate. Ascultăm acum propunerile raportorului. Îi dau, prin urmare, de îndată cuvântul. Vă rog, domnule Gărânț. Din cu mare plăcere am să fac prezentarea acestui raport. În decembrie, cum reamintați dumneavoastră, am avut un prim schimb de opinii și propunem, atunci comisiei să ne concentrăm pe esență să nu reproducem elementele deja uh, realizate, pentru că pe parcursul acestei legislaturi au existat deja inițiative parlamentare, în special rezoluția care uh, prezintă problema în ansamblul său. Așa încât raportul uh, de față încearcă să definească o strategie a UE împotriva căsătorilor timpurii și forțate, încercând să stopăm acest uh, scandal, cum l-aș numi eu. Totuși, câteva cifre la început. În momentul de față se estimează că numărul de uh, căsătorii uh, timpurii și forțate la 700 de milioane de fete, tinere femei, o cifră extrem de ridicată și mai mult decât atât, aceasta tinde să se agraveze. Uh, potrivit unui scenariu de politici neschimbate, riscăm ca în 2050 să avem peste un miliard, aproximativ 1,2 miliarde de persoane victime ale acestui fenomen. Vorbim de fete. E, repet, e scenariul în cazul în care nu se schimbă politica. Rata mortalității materne e de asemenea foarte ridicată în cazul unor astfel de căsătorii forțate și timpurii Uh, planificarea familială, ca să spunem așa, e quasi inexistentă, iar riscul ce ține de contractarea unor maladii sexual transmisibile și mai ales HIV, uh, riscul acesta este deci, foarte uh, crescut. Astfel de căsătorii timpurii și forțate sporesc de asemenea uh, în situații de conflict armat, acolo unde victimele practic sunt expuse fără nicio apărare violatorilor sau celor care uh, impun astfel de căsătorii forțate. Ei bine, ce putem face noi? Întâi de toate ar trebui să cădem de acord asupra vârstei minime pentru căsătorie. Uh, și am propus 18 ani această limită de vârstă. În al doilea rând, ar trebui să abordăm cauzele multiple ale fenomenului ale căsătoriei forțate. E o tradiție uh, profund ancorată, o tradiție ancestrală în anumite culturi și chiar dacă se reproduce de la o generație la alta, dacă poate părea ca o politică înscrisă în tradiția culturală a unei societăți, asta nu înlătură cu nimic gravitatea fenomenului și necesitatea de a-i pune capăt. În al treilea rând, trebuie desigur să interzicem căsătoria forțată. Da, interdicția. Însă ea nu rezolvă toate problemele. Poate că e un început de răspuns, dar acesta trebuie să fie urmat mai apoi și de alte măsuri, de alte etape importante. În caz de combatere a căsătoriei forțate, trebuie să demonstrăm respect față de femei în general și față de tinerele fete în special, asigurându-le protecția vis-a-vis -vis de grupuri de persoane care uh, aceste grupuri care sunt atât de vulnerabile, mai ales acolo unde, în zonele în care nu există drept sau unde acesta nu este respectat. Apoi, Uniunea Europeană are o misiune importantă în lume, în combaterea căsătoriei forțate și timpurii. Uh, cum spuneam, la nivel internațional, dar și într-un context multilateral. Pentru că, practic, suntem singura putere, dacă putem vorbi despre Europa ca o putere, care suntem în tabăra celor care văd în multilateralism o posibilitate de combatere a fenomenului și uh, purtarea unei bătălii eficace. Și asta cu atât mai mult cu cât alte mari puteri, întorc spatele multilateralismului, așa încât ne revine nouă sarcina să uh, facem o profesiune de credință susținând valorile universale de respect și de drept, așa cum figurează ele în uh, prevederile ONU și să facem tot ce ne stă în putință pentru a duce la bun sfârșit acțiunea partenerilor noștri care uh, din păcate, eu sper că, în manieră pasageră, întorc spatele multiralismului. UE însă trebuie să fie coerentă la nivelul statelor sale membre, statele membre, adesea nu au limite legale fixate pentru căsătorie, iar ca să fim exemplari, ar fi de dorit, ar fi oportun și judicios, ba chiar din punctul meu de vedere obligatoriu, ca toate statele membre să cadă de acord asupra acestei um, vârste, limite de vârste pentru căsătorie pe care am evocat-o. De ce când s-a depășit cifra de un milion în Germania de o acțiune pe diverse aspecte. unu, Interzicerea căsătorilor timpurii și forțate de către toate țările partenere. doi, Respectarea în practică a acestui obiectiv este indispensabilă. Țările care au legislația potrivită, care vor să intervină, dar care nu au mijloacele, uh, trebuie să le găsească. Ajutorul pentru dezvoltare și măsurile împotriva acestui fenomen. ne gândim la încât să solicit respectarea unei condiționalități în materie de ajutor public pentru dezvoltare. Trebuie să facem totul pentru ca toată lumea să poată trăi sănătos, să promovăm bunăstarea la toate vârste, obiectiv. De ce reamintesc aceste puncte pentru că ele sunt uh, fac parte dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, deci sunt deja un angajament la care UE a subscris. La punctul nou al rezoluției, asemenea, susținute. Uh, mi se pare de asemenea important să reamintim că statele membre trebuie să fie exemplare și fiind vorba de o problemă de mare proporție, o problemă șocantă și cel mai șoc și ca atare, ar trebui să lansăm o largă campanie de sensibilizare și deja în luna decembrie vă propuneam să revendicăm organizarea unui an european împotriva căsătoriilor forțate și timpului. Iată proiectul acestei rezoluții și, și am făcut-o pentru că nu-mi place să repet uh, lucrurile și nu mi se pare just să desconsiderăm uh, munca, efortul, discuțiile, dezbaterile și voturile uh, deja derulate în Parlamentul nostru pe această temă. Acum e vorba de o strat colegilor, precum și ale Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, colegul nostru Francis Zamidimeh nu poate fi astăzi prezent și mă rugă. în urma rezoluției FAM referitoare la um, punerea capăt acestei practici a, căl- a căsătoriei uh, în rândul copiilor. Este foarte important să continuăm să exercităm presiunea asupra actorilor internaționali pentru a elimina acest gen de practici. În actualul proiect de, uh, de um, infracțiuni. Ar trebui să ne concentrăm și asupra altor elemente, precum eliminarea căsătoriei copiilor care aliniatul 1 rezoluția anterioară, inclusiv rezoluția din octombrie 2017, nu vorbesc de nicio limită specifică de vârstă pentru căsătorie. Ar trebui și forțate aliniatul 8F Chiar la sfârșitul acestui aliniat, proiectul de raport vorbește de avorturi sigure pentru fete, pentru feri sprijin social și mai multe șanse care să permită reducerea numărului de căsătorii forțate, mai ales în acele situații unde pe care o înlocuiește pe Soraya Post. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Soraya Post este raportare din umbra și de Voi vorbi în numele dumneai ei. Se bucură că avem un raport referitor la căsătorile forțate și timpurii și dorește să-i mulțumesc, să mulțumească raportorului domnului Goerens pentru efortul dumnealui. Este deosebit de îngrijorată de acest fenomen care reflectă lipsa de egalitate de gen și dreptate. Încalcă drepturile copiilor și mai ales drepturile fetelor, încalcă dreptul la o viață sănătoasă, formarea familiei și libertatea de alegere. Va înainta câteva amendamente la raport, în primul rând, ar dori să aducă în discuție o problemă legată de terminologie, mai ales folosirea um, termenului de căsătorie a copiilor, mai degrabă decât căsătorie timpurie, pentru că căsătoria forțată a copiilor este un termen um, agreat de ONU și care nu lasă niciun echivoc. Trebuie să punem accentul pe drepturile copiilor și, și uh, să includem aici includerea acestei dimensiuni în uh, dialogurile pe care le poartă UE cu țările partenere. Scoate în evidență faptul că este deosebit de important să ținem cont de rolul pe care educația sexuală îl joacă în formarea fetelor și în preîntâmpinarea căsătorilor timpurii. De asemenea, este important să se ofere sprijin acelora care deja se află în acest gen de căsătorii. Ne mulțumește raportor, celorlalți raportori din umbră și așteaptă cu interes colaborarea cu aceștia. Mulțumesc, domnul Bashir. Mulțumesc foarte mult. După cum știe președintele V-am însoțit în Myanmar într-o vizită recentă și am avut șansa principală unde fuseseră vândute, vândute sau trimise sub pretextul că vor merge să caute de lucru acolo. Aceste fete au uh, fost exploatate sexual și când s-au întors, erau încă copii, puteau să se joace de unchi, de mamele lor și așa mai departe. Cred că sărăcia se află la baza acestui fenomen. Trebuie să înțelegem că toate acestea se întâmplă în principal din cauza sărăciei. Și trebuie să vezi pentru femei și mame, pentru ca acestea să nu ajungă în aceste condiții de sărăcie extremă. În al doilea rând, să pe deplin de acord cu dumneavoastră când vorbiți de educarea fetelor în Bangladesh, de pildă, datorită educării fetelor, la ce vârstă au copii, cât de des au copii, pot să aleagă pentru că sunt educate și reamintesc, le reamintesc tuturor că educația începe din poala mamei. Dacă mama este educată, atunci și copiii vor fi. Trebuie să facă obiectul eforturilor noastre și sărăcia de asemenea. În al treilea rând, cred că important e siguranța. Multe fete au putut fi vândute sau s-au regăsit în situații vulnerabile pentru că familiile încearcă să le protejeze deoarece consideră că societatea în care ele vor fi protejate de familia în care intră prin căsătorie. De asemenea, doresc să scot în evidență faptul că multe din aceste fete și familii sunt abordate pe internet. Mulți oameni de afaceri chinezi bogați află despre fetele, au aflat despre fetele, monitorizăm eu sunt tata a patru copii și bunica șapte și sunt deosebit de îngrijorat de acest fenomen pentru că cred că copiii ar trebui să-și poată trăi copilăria mai degrabă decât să se vadă forțați într-o asemenea căsătorie. Mulțumesc! Acum i-aș da cuvântul doamnei Eileen Gonard, reprezentant um, am la parte la întâlnirea anterioară cu domnul Görens și cu colegul de la Comisie în luna decembrie. Firește, sprijinim raportul domnului. Cu siguranță vom urmări mai de aproape aceste puncte, cât și strategia pe care a conturat-o domnul Görens astăzi. Când am, am aflat aici anul trecut și am discutat despre instrumentele pe care le are UE la dispoziție pentru a combate căsătoriile copiilor, continuă este o practică nocivă și suntem cât se poate de angajați pentru eliminarea acesteia. S-a discutat astăzi despre Myanmar, foarte interesant pentru că ieri s-au adoptat concluziile Consiliului privind și femei. Sunt de asemenea de acord cu observația privind băieții, e adevărat. Avem tendința să uităm că și băieții fac obiectul căsătorilor forțate și a violenței împotriva copiilor. Iată de ce am încuraja o analiză ulterioară privind situația băieților în raport. Avem aceste demersuri pentru a scoate în evidență căsătoriile timpurii în țările care ne îngrijorează. Și am să-l las acum, uh, am să dau cuvântul colegului de la DEFCO pentru a discuta despre inițiativa țintită Spotlight. Cred că este un instrument care ne acestui fermen și pentru a uh, lupta pentru eliminarea căsătoriilor forțate în rândul copiilor. Mulțumesc! Președinte, Merci comisar stimați colegi Vă mulțumesc foarte mult, Curii și Forțate, și primim cu ochi buni acest uh, raport. De asemenea, subliniem faptul că în acest moment uh, sprijinim uh, programul condus de UNICEF și de Fondul Națiunii Unite pentru Populații, care își propune oprirea acestor căsătorii în 12 state și după un an de punere în aplicare vreau să vă fac um, bilanțul rezultatelor. Am avut 774 de uh, fete care au fost vizate de inițiative care um, uh, au mers prin programele noastre, inițiative de cluburi organizate, consolidate capacități. Uh, mai multe persoane, um, băieți și fete care au fost uh, acoperiți de programele noastre, lideri religioși, și lideri comunitari, lideri locali uh, în care au beneficiat de pe urma acestui program pentru schimb de practici, de, pentru a schimba atitudinea socială față de fete și pentru a opri aceste practici în șapte din cele 12 state ale acestui program am dezvoltat planuri naționale de acțiune pentru a preîntâmpina aceste căsătorii și în trei dintre aceste state aceste acțiuni au fost însoțite de punerea la dispoziția unui buget țintit, alocat și a unui mecanism de răspundere și de supraveghere a rezultatelor peste 403 uh, centre de prestare de servicii și uh, câteva mii de școli pentru a permite um, un acces mai bun la educație, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor fetelor și să pună capăt acestor practici. Uh, știm că este vorba de o muncă pe termen lung care trebuie să vizeze mai multe generații pentru a schimba normele sociale asociate cu aceste practici. Suntem dispuși să jucăm în continuare un rol în îndeplinirea acestui uh, obiectiv, mai ales prin inițiativa Spotlight împotriva Uh, violențelor uh, asupra femeilor și fetelor, uh, iar în Africa prioritatea este lupta împotriva Uh, practicilor negative, cum ar fi uh, căsătorile forțate și timpurii și mutilarea genitală. Iar uh, în ceea ce privește în raportul acesta, vreau să menționez două puncte. În primul rând, această condiționalitate a ajutorului și dificultățile tehnice de a avea condiționalități foarte specifice în acest sens, în acest temă, știind pe de altă parte că drepturile omului fac parte dintr-un pachet întreg de criterii și de condiționalități um, care vin cu ajutor ajutorul pentru dezvoltare din partea Uniunii Europene, deci probabil că va fi destul de greu să explorăm acest unghi și să facem o izolare, o alocare specifică în funcție de aceste criterii ale drepturilor omului și apoi criteriile de campanie de conștientizare. Da, am desfășurat deja astfel de campanii, iar activitatea principală este asociată cu monitorizarea rezultatelor, să facem uh, bilanțul uh, cost-eficiență. Trebuie să ne gândim la modul în care să facem ca aceste acțiuni să fie eficiente și să putem măsura rezultatele în statele unde sunt puse în aplicare. Vă mulțumesc. A lei, per le risposte. Euh, mulțumesc, domnule Görens. Da, domnule președinte, aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor mei de la PPE, de la SND, de la ECR și uh, de, de criticile menționate de către PPE și um, cele um, reflectate și de comisie, că trebuie să menționăm și băieții. Înțeles că există sugestii, critici, pe care aș dori să le adresez în uh, secundele care urmează. Vârsta de 18 trebuie să fie clare și aplicabile. Mm, trebuie să existe cumva o limitare. Eu am spus 18 ani pentru că am crezut că cu un stat membru al Uniunii poate să ajute la examinarea mm, situației, la um, elaborarea de probleme atunci când menționez uh, posibilitatea unei condiționalități. Dar aș, dacă nu facem asta la noi, atunci nu putem să fim uh, un exemplu și putem să propunem către uh, celelalte state. Mai uh, consecințele negative nu vizează aceste părți, ci vizează, îi vizează pe cei care sunt în mod uh, evident de reacție sau dacă nu putem să facem nimic din a, în, în interiorul statului respectiv, atunci să facem asta din afară, prin condiția din această sclavie. Același lucru se aplică de asemenea pentru mutilarea genitală. Aici nu am niciun fel de înțelegere, la niciun fel de trimite în acest moment o situație a drepturilor omului care s-a schimbat totuși față de trecut. Drepturile omului sunt codifiate, drepturile persoanei la fel, iar codificăm asta să fie o condiționalitate, nu ne apucăm noi să ne erijăm în stăpânii lumii, ci facem o trimitere la un bun public la nivel ce asta ar putea să permită și um, Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă să se familiarizeze cu această idee. Același lucru de gravă că aș spune chiar că dacă ajungem să rezolvăm problema asta, dacă am ajunge, ipotetic, vom fi soluționat peste 50 care să fie consacrat unui um, subiect, să fie vorba la un dat de prioritățile externe, dar în acest moment președintele statului robustă, generoasă din partea Uniunii Europene, sau altfel, dacă, dacă vrem, putem să continuăm în continuare să ne... Pentru poziția mea, uh, cu tot respectul pentru cei care nu au pe aceeași, dar uh, vă spuneam de partea aceasta cu menționarea cutumei, păi eu nu cred că asta, că aici încape că termenul pentru înaintarea amendamentelor este data de 5 martie la ora 16, după care vom analiza amendamentele aici, la cum zicem, la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 Bine. Era solo un piccolo... Bine, era doar uh, o scurtă idee referitoare la situația cu care ne-am uh, confruntat la granița cu Bangladesh. Doresc să vă reamintesc că misiunea la granița Myanmarului cu Soraya Post, Amiad Bashir, Barbara Lohbiller, cât și o parte din colegii de la AFET, Iolainen, Urma Spaet, colegii de la INTA, David Martin, cât și colegii din delegația ASEAN, Mark Tarabella. Am rămas apoi trei zile în Myanmar, am vizitat atât Yangon cât și Naypyidaw. După cinci zile de vizită, impresia noastră e că Myanmar E o țară care trece printr-o etapă delicată în procesul de tranziție democratică. Viitorul acela fac obiectul discriminării și încălcării drepturilor omului. Există și alte grupuri etnice, culturale și religioase care sunt expuse. În Bangladesh, la Cox Bazar, prima zi de misiune, membrii delegației uh, cu Asia Meridională, cu IGNUR, uh, și Organizația Internațională pentru Migrație. Ne-am uh, în, am văzut uh, poate cea mai mare tabără de refugiați. Fluxul de refugiați continuă, însă s-a redus. Am vizitat după aceea taberele de tranzit pentru noi sosiți cât și punctele de distribuție pentru articole de igienă și materiale de construcție. Mi s-au explicat problemele legate de protejarea minorităților neînsoțiți cât și victima de viol în grupuri. S-a prezentat uh, din primă mână experiența lor uh, cazurile de viol, violență și alte adversități. Peste două luni uh, va începe perioada musonului și ploaia va pune cam 100.000 de, de refugiați uh, în pericol. Data Rohingya pe care găzduie, o găzduiește în, acest, uh, în această tabără imensă, este important ca Bangladeshul să recunoască dreptul internațional privind statutul refugiaților. De asemenea, este absolut necesar să se identifice și alte tabere, alte locuri care a apărut în urmă cu 11 ani și care sincer, după părerea noastră, nu e situația, nu e soluția optimă pentru a degreva un pic tabără de refugiați. La Yangon, delegația s-a întâlnit cu reprezentanți ai societății civile, printre că vorbit apoi cu ambasadorul UE, căruia îi mulțumim pentru efortul depus, ne-a ușurat considerabil munca. Ne-am întâlnit de asemenea cu alți, cu alți ambasadori ai uh, statelor membre ne-am întâlnit și cu reprezentanții celor patru religii principale din țară, religia budistă, musulmană, creștină și uh, hindu. Asistență pentru victimele de trafic de ființe umane. Alți șase membri au vizitat o fabrică de textile pentru a vedea condițiile de lucru ale angajaților. Ultima zi a vizitei s-a desfășurat la Naipidav, capitala statului Myanmar, acolo ne-am întâlnit însă cu ministrul Uniunii, așa zisul de braț drept al lui Aung San Suu Kyi, că și Milo există o diviziune clară în guvern între militari și civili, cât și între aceia care cred că trebuie să se continue cu politica de reforme și cei care, conservatori fiind, cred că nu e, că, de fapt, nu ar trebui să se schimbe nimic față de trecut. Concluzii pe care le putem trage din uh, această experiență. Înainte de toate, de reformă pentru ca țara să atingă o dezvoltare democratică care să țină cont de drepturile fundamentale și să respecte drepturile. Este deosebit de important având în vedere concluziile viitoare ale Consiliului și dialogul UE, UE pentru drepturile omului. Ar trebui să ne concentrăm, așa cum am făcut uh, în trecut, pe mai multe aspecte. În primul rând, să continuăm uh, implementarea raportului ANAN și monitorizarea situației drepturilor omului din țară, cât și accesul uh, neîngrădit al comunității, deci cu garanții, incluzând o implicare puternică a ICNUR o modificare a legii din 1982 privind cetățenia pentru a rezolva problema apatrizilor, problema care se află la baza problemei minorităților, în deosebe a comunității Rohingya. Și în cele din urmă am solicitat crearea unei comunități tragă la răspundere cei responsabili de crimele comise. Știu că autoritățile din Myanmar nu au fost prea receptive, dar noi am insistat. Am luat notă de consiliul pe care l-a organizat uh, Consiliul UE, în care s-a identificat nevoia de a adopta sancțiuni țintit schematic problemele și concluziile trase în urma vizitei. Acum am să dau cuvântul acelora care au luat parte la această vizită împreună cu mine și începem cu domnul Zeller. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Președinte Panțeri a prezentat deja un raport detaliat, uh, am anunțit referitor la vizita delegației noastre uh, la frontiera dintre Myanmar și Bangladesh. După părerea mea, mai există câteva puncte care trebuie scoase în evidență. Um, sentiment India deja uh, știam um, de peste jumătate de an despre situația lor de la tabăra um, Cox Bazar din Bangladesh Eforturile pentru găzduirea acestor refugiați au fost sprijinite de UE și de statele membre, atenuată sau săpat uh, gropi chiar de până la 100 de metri pentru a ajunge la surse de apă potabilă, apă necontaminată. Și oamenii s-au ajutat reciproc o, o pădure din care nu se mai vede nimic pentru că nu mai a rămas niciun copac, nu mai a rămas niciun arbust, totul a fost tăiat pentru a obține material pentru a face foc, pentru a clădi locuințe. Acum am, uh, am început să fac 4-5 săptămâni, începe uh, perioada ploilor, vine musonul, Până și cei mai optimiști uh, activiști de la fața locului sunt destul de sceptici referitor la soarta viitoare a refugiaților. În plus, programul alimentar uh, global oferă pentru oamenii Rohingya erau pescari și agricultori și acum uh, deplâng faptul că au o alimentație destul de um, redusă, unilaterală. Bangladeshul este însă o țară cu resurse limitate. Există cu pescarii din Bangladesh uh, pentru a obține în acest fel măcar un pic de pește și de legume ca până acum e nevoie de măsuri internaționale pentru a veni în sprijinul acestor oameni. În același timp și în Bangladesh există temeri integreze acest milion de oameni care au sosit să-i sprijine în mod corespunzător. Mulți uh, am primit răspunsuri încurajatoare, întrebări referitoare la violuri în masă și uciderea uh, Rohingya în timpul alungării au fost au primit, n-aș spune un răspuns reticent, impresiile că au participat și populația civilă la alungarea Rohingya au fost uh, respinse. Dacă ar fi să se ajungă la o returnare, e mult de făcut pentru a continua cu efortul și a sprijini efortul de reconciliere. Este sentizat problema că în Bangladesh s-a generat între timp cea mai mare tabără de refugiați din lume și ar trebui să ne gândim dacă nu ar trebui să-i tragem uh, la răspundere pe cei din aparatul militar și să îi lovim cu sancțiuni personale pentru a nu uita de faptul că au existat acțiuni uh, teroriste sprijinite din afară în statul Rachine. Se vorbește de pildă de faptul că uh, grupări teroriste sprijinite de Arabia Saudită au dat, au lansat o poliție aceasta a atacat masiv comunitatea Rohingya și trebuie să ținem cont și de faptul că se pare că nu e doar un conflict regional, ci există aici uh, interese geopolitice care joacă un rol. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Bashir, vă rog. Uh, thank you very much, uh, Chair. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte ați uh, condus această delegație cu mare abilitate și am uh, primit, uh, primit și prezentarea foarte extinsă a colegului nostru. Din păcate n-am putut să vă fiu alături. Eu am fost înainte în Bangladesh și am văzut exact ce ați văzut și dumneavoastră. Acum, referitor cu vi la vizita aceasta, am, am fost uh, dezamăgit că n-am putut să mergem la Sitwe, capitala provinciei Rakhine pentru că eu am putut să mă întâlnesc cu oameni din această comunitate și să aud mărturiile lor. Mi-a plăcut, dar n-am putut să facem asta. De asemenea, nici întâlnirea cu Aung San Suu Kyi nu s-a întâmplat și până la urmă a venit cineva și ne-a ținut o prelegere. Nu a venit acolo să ne se țină o prelegere. Noi voiam un schimb de opinii, ceea ce nu s-a întâmplat cât despre uh, reuniunea cu societatea civilă și cu ONG-urile m-a preocupat foarte mult pentru că era clar că sunt foarte multe idei preconcepute, mai ales foarte multe lucruri s-au întâmplat din 1982 încoace și e nevoie de educație și în rândul uh, Rohingya dar cred că același lucru se întâmplă și cu oamenii din Myanmar, care sunt, uh, au niște idei foarte bigote. Uh, și cred că mm, au așa niște idei preconcepute cu privire la ce s-a întâmplat din 1982 încoace, mai ales anul trecut. Și eu uh, sprijin ideile democrate, dar trebuie să fim foarte prudenți când sprijinim o tranziție către uh, democrație. Uh, democrația cea mai mare a lumii, India, nu se înscrie mereu la valori înalte ale drepturilor omului și ale statului de drept. Același lucru se întâmplă și cu Israelul, care Uh, în mod deschis uh, practică apartheidul în um, uh, Cisjordania. Și trebuie să ne gândim la reforma din Myanmar care nu exclude epurare um, etnică și genocidul. Dar o, un stat nu poate să se îndrepte către democrație dacă nu îndeplinește aceste condiții de bază pentru o democrație. Acum, um, ce va urma? Știți că în decembrie am votat o rezoluție și unul dintre lucrurile pe care le-am cerut a, a fost un summit internațional. Mie mi se pare că e foarte, foarte important. Și uh, M-am întâlnit uh, cu Boris Johnson, ministrul de externe, și cu ministrul pentru Asia de Sud-Est. Um, în curând o să am o astfel de reuniune și v-aș invita, v-aș îndemna, domnule Panzeri, să organizați o reuniune cu un alt reprezentant, uh, uh, vicepreședinta Federica Mogherini, să folosească statutul său pentru a organiza acest summit internațional nu doar cu Regatul Unit, cu Uniunea Europeană, dar și cu Națiunile Unite. Pentru că eu cred că acest uh, acord bilateral între Bangladesh și Myanmar, și vreau să readuc aminte tuturor că este uh, Uh, al treilea. Cele două dinainte au eșuat și acesta, îmi pare rău să o spun, dar va avea aceeași soartă. Și domnule Panzeri, uh, cu mare înțelepciune, la rezumatul pe care uh, l-ați făcut când am plecat Myanmar, a spus că salutați acest acord, dar trebuie să fie supravegheat returnarea Rohingya, trebuie să fie supravegheată de către ICNUR. Uh, și eu nu prea văd că Myanmar ar fi acceptat uh, această abordare. Vor uh, ca Rohingya să se întoarcă așa cum stau lucrurile și nu um, oferă niciun fel de protecție. Au acolo tabere pentru cam 30.000 de persoane care s-ar întoarce, când sunt peste 700.000 de mii de oameni în uh, Bangladesh, în vecinat pentru ei e așa o formalitate, s-ar putea întoarce pur și simplu la gospodările lor, la fermele lor, dar acesta nu există. Au venit buldozere și l-au făcut una cu pământul. Au dispărut nu numai construcție, dar și copaci. Nimeni nu mai știe unde erau înainte ă, terenurile lor și unde ar putea să și le instaleze. Și sunt ă, foarte multe ă, rămășițe ale clădirilor, e foarte uh, mult, uh, sunt foarte multe deșeuri de uh, înlăturat, uh, nu se poate uh, cultiva nimic pe acele terenuri unde sunt dărâmături. De asemenea, în la declarația finală, când am plecat de acolo, ați făcut apel uh, Uh, însă la modificarea actului uh, legii privind cetățenii din 1982. Ori n-am văzut că s-a întâmplat ceva în acest sens și dacă nu se întâmplă nimic, niciun Rohingya cu mintea întreagă nu se va întoarce. Dacă n-au acces la locuri de muncă, la uh, copiii nu pot să meargă la școală, nu pot să cultive nimic, nu pot să-și vândă produse, nu se pot deplasa, se așteaptă să trăiască în niște tabere. Ori asta nu se poate întâmpla. Eu cred că trebuie să um, vorbim cu Federica Mogherini, să cerem acest summit internațional și trebuie să avem și uh, sancțiuni țintite împotriva armatei, împotriva persoanelor care au săvârșit aceste crime. Noi știm că se poate stabili cu mărturii care au fost unitățile din armată care au fost uh, răspunzătoare, să le țintim, să li uh, confiște activele. E clar că sunt foarte multe care au fost uh, um, depuse în Singapore, a trebuit să cerem regimului din Singapore să le confiște, să le înghețe. Există deja un precedent, de exemplu, Germania a făcut acest lucru ca a stat terț în trecut și noi ar trebui să facem același lucru, să le confiscăm bunurile și să împiedicăm să călătorească, să există un interdicție de călătorie pentru persoanele acestea, că doar dacă facem asta o să înțeleagă că în secolul 21 nu poți să faci genocid și epurare etnică și că e clar că vor fi repercursiuni pentru persoanele care săvârșesc astfel de acte. Uh, la sfârșitul uh, celor de a doilea război mondial am crezut că cu Holocaustul s-a terminat cu toată treaba asta, însă vedem, am văzut după aceea um, că au reapărut astfel de um, acte în, la Srebrenica, apoi uh, genocidul din Rwanda și vedem același lucru acum în Myanmar. Ne pot eu să ne întrebe ce ați făcut când se întâmpla asta și noi o să fim responsabili. Noi sperăm că putem să le răspundem ceva bun, că am reușit să aducem ceva, o să facem o diferență. Vă mulțumesc! Grazie.